Der Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich begrüßen nach der Tagesordnung. Dragi colegi, bun venit. Ordinea de zi eh, conține declarația Consiliului pentru a prezenta programul președinției cehe și voi da cuvântul președintelui în exercițiu al Consiliului, nu înainte de a ura bun venit premierului ceh, domnul Mirek Topolanek. Țin să urez bun venit de asemenea președintelui Comisiei Europene, domnul Jose Manuel Durao Barroso. Dragi colegi, știm cu toții că o președinție a Uniunii Europene este o provocare importantă și nu doar pe plan intelectual, cât, ci și emoțional. Domnul Topolanec resimte puternic uh, semnificația acestei uh, poziții, acestei președinții. Cehia este a doua țară după Slovenia care, a doua țară din uh, grupul de 10 țări care au intrat în 2004, uh, care prezidează Uniunea Europeană. Puteți conta pe concursul Parlamentului European în efortul de a face din președinția cehă o reușită. Și dau cuvântul acum uh, președintelui în exercițiu al Consiliului, urându-i încă o dată bun venit în plenul Parlamentului European. Stim, domnule președinte, stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, domnule președinte al Comisiei.